au, sunt, se fac vinovați de criză, ar trebui să contribuie la ieșirea din criză. Nu putem să o rezolvăm, să rezolvăm situația doar cu planuri de austeritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Luhan are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez că raportul referitor la guvern